Dragi colegi, dragi colegi, Vă propun să începem ședința de astăzi a Comisiei de Agricultură. Vă propun să trecem uh, direct la ordinea de zi. În primul rând, facem parte obișnuită, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt uh, obiecții, atunci considerăm uh, ordinea de zi adoptată. După aceea ajungem la punctul 2, comunicări ale președinției. Aș dori să vă informez că ședința de astăzi este transmisă pe internet și că avem și interpretare în 20 din cele 24 de limbi uh, oficiale ale Uniunii Europene. Ajungem la punctul 3 de pe urmă de zi, adoptarea proceselor verbale ale ultimor, ultimelor reuniuni 25-26 septembrie, 1 octombrie și 7 și 8 octombrie. Tot așa, dacă nu există obiecții, considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate și ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, încheierea unui acord între UE și Statele Unite ale Americii privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară. Raportor pentru aviz este Herbert Dorfman. Nu știu dacă dorește să ia cuvântul. Succint. Nu, mulțumesc, putem trece direct la vot. Minunat. Atunci, fără a mai pierde timpul, putem trece direct la vot. Nu avem uh, vot uh, prin apel nominal. Avem un amendament, amendamentul cu numărul 4. Deci avem un vot uh, rapid și ușor la amendamentul 1. Îmi cer scuze, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost respins. So, dann brauchen wir noch eine weitere Atunci eh, trebuie să mai votăm încă ceva, votul final. Aici eh, votăm electronic. Aș dori să știu dacă toată lumea are cartela de vot. Și-a uitat cineva cartela? Se pare că nu. Atunci deschidem votul. So, dann schließe ich. s votul. Raportul se adoptă. 33 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă. Mulțumim. Și felicitări. Trecem acum la punctul 5 de pe urna de zi. Un uh, subiect asemănător. De această dată este vorba de Ucraina. Raportor pentru aviz este colegul Cușmiuc. Nu știu dacă dorește cuvântul. Nu? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Putem trece la vot imediat. Aici avem două amendamente. Yeah. Ok. Änderungsantrag. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, cu o majoritate clară, acest amendament a fost respins. Amendamentul 2 acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? De asemenea, respins foarte clar și ajungem la votul final. Tot așa, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 9 împotrivă, se adoptă cu o majoritate foarte clară. Felicitări! Am terminat cu votarea și putem trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, prezentarea privind activitățile Departamentului Tematic pentru Politici Structurale și de Coeziune aș dori să vă propun să uh, tratăm împreună punctele 6 și 7, deci să avem cele două prezentări și după aceea să adresăm întrebărilor din partea sălii. Are cineva vreo obiecție? Nu. Atunci, cu mare plăcere, îi urez bun venit domnului Witzelman, și îi dau cuvântul imediat. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur că ne acordați posibilitatea de a vă schița uh, rolul Departamentului de Politici uh, uh, înainte, deci la început de mandat și înainte de prezentarea studiului de astăzi. Aceste departamente tematice au fost înființate în anul 2004 pentru a sprijini Uh, și pentru suplimenta activitatea comisiilor în domeniul cercetării și al uh, expertizei. Toate comisiile din Parlamentul European sunt sprijinite de către departamentul tematic și vedeți uh, aici o structură pe acest diapozitiv. Departamentul B, privind politicile structurale și coeziune, lucrează pentru comisiile TRAN, REGI, PEș, CULT și pentru comisia dumneavoastră, Comisia de Agricultură. Așa cum am spus, Uh, punem la dispoziția Parlamentului și a instituțiilor sale uh, servicii de cercetare și expertiză, deci noi nu acordăm servicii deputaților individuali. Este un aspect foarte important pentru că este uh, principala diferență între departamentele tematice, pe de o parte, și pe de altă parte Serviciul de Cercetare pentru, medici, pentru Eurodeputați, EPRS, care vă răspunde întrebărilor individuale specifice. Expertiza pe care o punem la dispoziție se caracterizează pe o abordare orientată pe acțiuni. Dorim să ne ocupăm de, uh, de ce să studiem uh, scenarii și uh, opțiuni de politici care sunt foarte importante în procesul de luare a deciziilor. De exemplu, încercăm să clarificăm aspecte tehnice sau economice, juridice, sau încercăm să evaluăm punerea în aplicare și uh, transpunerea legislației europene. Noi încercăm uh, să furnizăm această expertiză uh, ținând cont de activitățile dumneavoastră și de prioritățile dumneavoastră strategice. E un aspect foarte cheie pentru că acest uh, exercițiu să nu fie un exercițiu de artă, de dragul artei, să nu fie util în activitatea dumneavoastră. Multe subiecte de care ne ocupăm sunt delicate din punct de vedere uh, politic și deci uh, insistăm pe obiective transparente, dar și pe o abordare independentă. Și încercăm să obținem uh, aceste aspecte prin proceduri de licitații pe care uh, le uh, organizăm. Avem uh, standarde foarte stricte în ceea ce privește criteriile noastre și, de asemenea, îi selectăm pe contractanți într-o, într-un concurs care este gestionat de către funcționari care, în conformitate cu regulamentul de procedură al Parlamentului, trebuie să aibă o abordare imparțială folosim și uh, uh, me mecanismul de tip uh, evaluare interpares și bineînțeles că uh, testul final este dacă dumneavoastră considerați activitatea noastră utilă. Vă punem la dispoziție diverse forme de expertivă, avem uh, briefinguri, avem uh, note succinte, dar majoritatea proiectelor noastre sunt stadiile mai lungi, cam de 36 de pagini, precum cel de astăzi. Toate studiile noastre sunt întocmite și publicate doar în limba engleză, trebuie să spun acest lucru și aceasta datorită uh, limitărilor, constrângerilor legate de uh, traducere și accentul uh, serviciilor de traducere pe activitatea de legislativă, deci rapoarte, amendamente și așa mai departe. Dar încercăm să ne extindem serviciile lingvistice și cu următorul studiu vom încerca să vă punem la dispoziție uh, rezumatele uh, traduse în cele șase limbi principale ale uh, comisiilor respective. Organizăm și seminarii, uh, întâlniri cu experții uh, sau uh, briefinguri. Experiența pe care o primiți este generată în Parlament de către funcționarii noștri, colaboratorii noștri, sau și, dar și externă. Dar trebuie să vă spun că nu avem decât doi administratori la dispoziția noastră pe domeniul dumneavoastră, domnul Albert Marceau și François Negre. Deci, 90 până la 95% din uh, studiile noastre sunt uh, rezultatul acestor proceduri de selecție. Și folosim, uh, facem apel la experți externi. În ce privește licitațiile, aici avem un dezavantaj, respectiv timpul, calendarul. Avem nevoie de mult timp de a produce studiile respective. Așa cum vedeți pe acest diapozitiv, totul începe cu decizia coordonatorilor pentru un anumit studiu. După aceea e nevoie de șase săptămâni până la uh, 4 luni pentru procedura de licitație, după aceea încă două până la 6 luni uh, necesare pentru, ca, pentru întocmirea studiului și după aceea mai avem încă o lună pentru a uh, asigura uh, calitatea controlului și, dacă se poate, și traducerea studiului. Deci, de la decizia coordonatorilor până la prezentarea studiului la comisia dumneavoastră, e nevoie de 4 până la 12 luni, în funcție de situație. Nu trebuie să uitați acest aspect. Dacă doriți să faceți o combinație între un raport din proprie inițiativă cu un studiu. E de la sine înțeles că toate produsele noastre, toate studiile noastre sunt publicate public, sunt accesibile opiniei publice uh, europene pe internet. Avem uh, și studii uh, publicate pe intranet, IPOL, pe, paginul, uh, pe pagina internet Agri, suntem uh, pe Twitter de asemenea și avem și versiune pe hârtie a studiilor. Dacă ne contactați, de exemplu, cu mare plăcere vă putem uh, transmite și versiunea pe hârtie. Foarte pe scurt, aș dori să vă expun care au fost studiile pentru Comisia Agri în ultimul mandat și care sunt studiile în pregătire acum. În ultimul mandat am uh, publicat 39 uh, de studii externe, după cum vedeți, domenii foarte, foarte diferite, de exemplu, riscuri și oportunități uh, pentru sectorul agri-industrial, pentru un posibil acord comercial UE-SUA, apoi comparație veni, între veniturile fermierilor în statele membre UE, sau uh, consecințele politicilor de schimbări climatice asupra agriculturii europene. Am organizat uh, și ateliere, de exemplu, uh, schimbări structurale în agricultura europeană, implicațiile Brexitului și studii interne, precum o comparație între uh, pachetul de reformă PAC cu uh, uh, reglementările actuale. Avem încă două studii în pregătire pentru acest an, uh, cel uh, Uh, care va fi prezentat uh, în viitor, deci mega tendințele din sectorul agro agroalimentar, imaginea de ansamblu și apoi uh, provocări actuale și perspective pe viitor în domeniul ocupării în agricultura europeană. Pe următoarele șase luni, deci primul semestru 2020, Uh, consilierii politici uh, tocmai uh, discută ideile pentru viitoare studii. Această propunere va fi transmisă coordonatorilor, deci spre studiere și spre aprobare. Și aș dori să pun accentul pe faptul că este în interesul nostru să folosim bugetul nostru de cercetare și banii contribuabilului în mod eficace și inteligent și să ne asigurăm că generăm cu adevărat valoare adăugată și de aceea aș dori să vă rog să ne transmiteți reacții, feedback și contribuții pentru uh, viitoarele uh, studii, pentru planificare, pentru a ne asigura că ce pregătim noi este cu adevărat pe măsura așteptărilor și nevoilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Ja, <clears throat> vielen Dank. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Cred că munca dumneavoastră a fost pentru noi în trecut extrem de utilă și cu siguranță așa va rămâne și pe viitor. Mă bucur de pe acum de cooperarea noastră și, după cum am spus, eu aș sugera să trecem direct la punctul 7, după care să adunăm întrebările, dacă sunt și pentru domnul Litzelman. Aș propune, deci, să trecem direct la prezentarea studiului în ceea ce privește mega tendințele uh, în uh, branșa agricolă și a alimentelor, o viziune de ansamblu și o prezentare din perspectiva Uniunii Europene. Urez bun venit Monica Ipesce și lui Daniel Traon. Doamna Pesce este de la VVA Bruxelles, iar uh, domnul Traon de la Arcadia. Vă rog să luați loc și, dragi colegi, vă amintesc că acest studiu a fost comandat de Agri și cred că este un moment potrivit pentru prezentarea lui, pentru că avem dezbaterea cu privire la viitorul PAC. Este o dezbatere foarte importantă, care, bineînțeles, merge mână în mână cu întrebarea cum vom oferi alimente oamenilor pe viitor, cum hrănim oamenii pe viitor, cum putem să obținem și să producem alimente în mod durabil. Pentru asta există acest studiu, ne va face o prezentare a unor scenarii alternative, așa că aș propune să trecem direct la prezentarea lui. Doamnă Pește, vă dau cuvântul. Thank you and uh, good morning everyone. Uh, Mulțumesc și bună dimineața tuturor. Mă voi strădui să redau în rezumat un studiu de 60 de pagini, am 20 de minute la dispoziție. Sper să fiu suficient de clară. Oricum vine și sesiunea de întrebări și răspunsuri, dacă cumva um, mai există neclarități. Titlul studiului este Mega tendințe în sectorul agroalimentar – o revizuire de ansamblu și perspectivele de viitor. În ceea ce privește structura prezentării mele, iată, o să încercăm să parcurgem tot studiul cu principalele sale părți, de la prezentare, introducere, până la mega care afectează sectorul agroalimentar, apoi forțele globale care afectează viitorul lanțului alimentar, provocările globale din domeniul agricol și alimentar, să nu uităm că se creează oportunități în acest domeniu, dar totodată există și amenințări și provocări, și apoi să vedem care sunt potențialele scenarii și opțiunile politice aferente, pentru ca după aceea să tragem concluziile. Potrivit FAO, în circumstanțele actuale, până în anul 2050, sectorul agroalimentar – va trebui să genereze 50% mai multe alimente și furaje pentru a putea face față cererii de alimente, cerere sporită. Este o mare provocare mm, și o diferență mare față de astăzi și până în 2050. Și să nu uităm, sunt și schimbările climatice care vor pune sub semnul întrebării securitatea alimentară. Schimbările climatice vor genera niște evenimente extreme care sunt greu de previzionat, de la secetă, la valuri uh, de caniculă, la focuri, uh, incendii de, în pădure. Vedem asta deja de pe acum. Și toate aceste lucruri vor afecta producția. Vor fi o amenințare în plus la adresa sectorului. Haideți să începem cu analizarea megatendințelor. Am identificat un set de megatendințe. Sper că puteți să vedeți diapozitivul și că este totul lizibil. Dacă nu, sper să aveți studiul în față. Deci, în primul rând, avem uh, tendința demografică și de venit. Ne așteptăm ca până în anul 2050 să avem 10 miliarde de oameni pe glob, ceea ce este o creștere substanțială și totodată va crește și venitul per capita și urbanizarea. Am tot văzut asta în ultimii 100 de ani. Populația se mișcă și se mișcă înspre oraș. Apoi, sunt uh, tendințele de consum și toate lucrurile care rezultă din acest domeniu. Evident, un câștig mai mare per capita influențează consumul, dar mai sunt schimbări și din cauza urbanizării, oamenii se mută mai departe de locul în care se produc alimentele și se cultivă plantele și acest lucru determină o schimbare în ceea ce privește producția și modul în care consumăm, ce consumăm. Și asta va genera un consum mai mare per capita, ceea ce în sine este pozitiv, dar cu toate schimbările aferente. Se schimbă tipul de aliment consumat, și asta variază în funcție de regiunea lumii pe care o analizezi. Dacă ne uităm la țările în curs de dezvoltare, vedem că un venit mai mare va însemna o, un consum mai mare de carne sau de alimente procesate. Iar apoi, în țările mai dezvoltate, cu venituri crescute, Europa sau SUA, va fi o altă problemă. Pe de o parte, obesitatea, malnutriția legată de consumul unor alimente nesănătoase în anumite domenii, în anumite segmente de populație, deci o tendință exact opusă uh, în ceea ce privește alimentele mai sănătoase, uh, vegetarianism, uh, veganism, flexitarianism, toate aceste tendințe care influențează consumul. E cu impact și asupra producției. pentru că se utilizează alimentele din alte motive, spre deosebire de acela de a hrăni uh, populația, de exemplu în ceea ce privește biocombustibilii. Apoi, avem inovarea tehnologică, iar putea spori randamentul cu până la 30%, ar putea îmbunătăți eficiența ecologică și ar putea crea noi modele antreprenoriale. Aceste tendințe înspre inovare ne-ar putea ajuta să atingem obiectivul de a hrăni populația. Dar este și schimbarea climatică, după cum am spus. Pe de o parte, agricultura în sine e responsabilă de o cotă serioasă de gaze cu efect de seră, dar, la pol opus, este și problema schimbării climatice cu impact negativ, după cum am spus, tocmai asupra producției agricole. De aici vin mari probleme în anumite domenii, unde hrana nu va mai fi disponibilă sau unde va fi presiune la preț din cauza lipsei de ofertă. Și apoi mai uh, e și chestiunea deșeurilor alimentare. Se estimează că se pierd 1,3 miliarde de tone de alimente anual Se estimează că o treime din alimente este ori pierdută, ori risipită, ceea ce este cu un impact potențial major și ar trebui să rezolvăm problema. Și apoi este competiția pentru resurse naturale. Agricultura se spune că consumă 70% din apă. Și asta înseamnă că resursele până în anul 2050 ar putea deveni foarte precare. Concurența va fi acerbă pe resursele care sunt necesare pentru producția alimentară, de la agricultură la retail. Și, bineînțeles, toate acestea se întâmplă într-un context uh, politic. De aceea, acest studiu a și fost comandat. Care este contextul? Există acorduri internaționale, politici și convenții care sunt gestionate în mod ideal în plan global, dar adesea, de fapt, în plan bilateral. Mai sunt uh, metodele de susținere a politicii agricole peste tot în lume, în Europa avem PAC-ul, și apoi mai sunt politici legate de protecția mediului și de durabilitate. Iată, toate aceste elemente redau contextul și pot influența modul în care noi gestionăm megatendințele pe care tocmai vi le-am prezentat. Aș dori să trecem acum la forțele globale care afectează viitorul lanțului alimentar. Iată, am identificat patru la număr. În primul rând, avem uh, acordurile comerciale cu al lor impact, modul în care aceste acorduri pot împinge sectorul într-o direcție sau alta. Apoi avem uh, toată economia din spatele lanțului de valori, Apoi avem inovarea la nivelul producției alimentare, dar în general la nivelul întregului lanț, de la producție până la consum, cu transformarea pieței, care uh, este profund influențată de mediul tehnologic. Se susține integrarea pe mai departe a lanțului de valori în lume. Se întâmplă și prin prisma faptului că nu fiecare țară este autonomă la nivel de producție sau la nivel de a produce tot ceea ce este necesar pentru a hrăni țara, pentru a hrăni populația, deci e nevoie de acorduri și înțelegere între țări. OMC-ul este, din punct de vedere internațional, organizația care deține comerțul în plan global Majoritatea discuțiilor comerciale se poartă la acest nivel, dar în timpurile recente am văzut că sporește aportul acordurilor bilaterale, se încearcă la uh, acest nivel să se îmbunătățească comerțul între regiunile lumii și mi se pare că am văzut în ultimii ani multe astfel de acorduri. În ceea ce privește lanțul de valori și uh, toată economia, vedem că lucrurile se mișcă foarte vertical în ceea ce privește lanțul alimentar integrat cu toate avantajele și dezavantajele care rezultă astfel în urma acestei integrări. Riscul cel mai mare este reprezentat de rolul sporit al marilor multinaționale. De aici ar putea rezulta presiuni în plus pe IMM-uri, care rămân foarte relevante, de exemplu, în contextul european. În ceea ce privește inovarea, Deja vedem care este impactul tehnologiei la nivelul productivității în mediul agricol, global, dar și în Europa, prin smart farming sau precise farming. Dar deja astăzi vedem că există inovare care nu are neapărat de a face cu tehnologia, ci cu modelul antreprenorial, de exemplu economia partajării. Aici este vorba de a partaja anumite suprafețe sau anumite utilaje necesare în așa fel încât să se susțină așa informarea, eh, inovarea, mă scuzați, și îmbunătățirea performanței MM-urilor. În ceea ce privește transformarea pieței, avem aici, desigur, platformele digitale care vin cu simplificare și cu acces la produse, atât în ceea ce privește relația B2B cât și B2C, dar, desigur, și aici există anumite riscuri pentru sector, de exemplu în ceea ce privește reducerea numărului de locuri de muncă, pentru că aceste relații sporite de intermediere vin și cu reducerea locurilor de muncă. Ne uităm acum la modul în care aceste elemente redau provocările globale în ceea ce privește sectorul agroalimentar al viitorului. Am uh, identificat aici trei piloni principali sau trei obiective pe care trebuie să le avem uh, în minte noi și lumea întreagă. Pe de o parte, să îmbunătățim uh, productivitatea agricolă, apoi să conservăm resursele și mediul, absolut necesar pentru a nu avea probleme la nivel de producție și productivitate, îmbunătățirea nutriției și a sănătății publice este o dihotomie între a avea uh, tendințe mai sănătoase de consum și apoi obezitatea și malnutriția care există, după cum am spus, și în regiunile cu venituri sporite. Productivitatea agricolă este influențată de anumite fenomene. Populația în creștere, urbanizarea sporită, creșterea economică care va face ca uh, consumul per capita să crească. Toate aceste lucruri redau o cerere importantă de alimente. Ea va crește exponențial. Va fi cu impact major asupra nevoii de a avea o mai bună productivitate agricolă. După aceea, dacă trebuie să producem mai mult, probabilitatea de a consuma mai multă apă și mai mult teren este mare. Este și problema cu emisiile de dioxid de carbon, pentru că sectorul agroalimentar după cum am spus, este, contribuie serios la schimbările climatice și la emisiile de dioxid de carbon. Consumul de îngrășământ este cu risc pentru mediu și el, la fel uh, și eroziunea solului și defrișările. Ne uităm apoi la nutriție și la sănătatea publică. Avem, pe de o parte, foamete și sunt și oameni în regiuni uh, bogate, oameni mai săraci, care în continuare nu se hrănesc cum trebuie, au probleme la acest capitol. Acest lucru determină și accesul la alimente ieftine cu un aport caloric important care gestionează obezitatea. Este o mare problemă în regiunile mai bogate ale lumii la ora actuală. Și asta duce la apariția unor boli cronice este foarte greu să mai adopți uh, o dietă sănătoasă în țările dezvoltate. Sunt anumite părți ale populației care într-adevăr au acces uh, la alimente de calitate, dar părți importante nu și acest aspect va deveni o mare problemă pe viitor. Toate aceste elemente vin cu riscuri. Riscuri în ceea ce privește securitatea alimentară. Vom reuși oare să facem în așa fel încât hrana de care avem nevoie să fie disponibilă, accesibilă la nivel cantita- de cantitate, la nivel de regiune în care este nevoie, uh, securitate alimentară și sănătate. Vom uh, putea garanta niște standarde, niște niveluri de calitate uh, înspre care tindem la ora actuală, vor fi ele disponibile tuturor pe viitor și apoi problema durabilității. Va fi totul durabil? Pe de o parte, din punctul de vedere al mediului și de altă parte din punctul de vedere al producției, pentru că am spus, schimbarea climatică este cu un impact pe abilitatea noastră de a produce ceea ce trebuie să producem. Iată, deci, ce numim noi astăzi marea transformare alimentară. Ne schimbăm abordarea față de producția agroalimentară. Ce am făcut noi în studiu? am analizat scenarii potențiale pentru a stabili anumite opțiuni politice ce ne-ar putea ajuta să obținem unul dintre aceste scenarii. Am studiat scenariile acestea în baza studiilor care există. Ele sunt trecute la referințe la finele raportului nostru. De exemplu, studiul Lancet sau studiul FAO pe acest subiect. Sunt studii mari care s-au făcut deja pe aceste subiecte. Toate aceste studii au fost analizate și comparate și au rezultat sau au fost uh, selecționate patru scenarii pe care eu una le-aș defini ca fiind uh, scenarii contrastante. După cum probabil vă imaginați, mai sunt și alte scenarii care reprezintă niște amestecuri dintre cele patru, dar de dragul clarității și de dragul uh, dorinței de a identifica niște opțiuni forte, am dorit să analizăm scenariile cele mai extreme, în așa fel încât să avem o viziune clară a viitorului în 2050. Trecem în revistă pe scurt toate aceste scenarii. Definițiile sunt pași mici, dar niciun obiectiv. De exemplu, în termeni economici, am putea defini asta ca fiind business as usual. Facem uh, ca până acum, acționăm uh, cu pași mărunți, dar până la urmă fără a obține vreun obiectiv, pentru că nu ne îndreptăm în nicio direcție. al doilea scenariu este producție în masă cu orice preț, adică mergem pe productivitate și producție versus durabilitate. Noi, de exemplu, vom considera că e mai important să hrănim lumea decât să reducem schimbările climatice. Apoi, supraviețuitori locali, al treilea scenariu. Analizăm o evoluție potențială a lumii care merge spre regionalizare și nu globalizare. Adică, în loc să lucrăm unii cu alții în plan global, mai degrabă vedem că regiunile încearcă să supraviețuiască mergând pe propriile obiective, și apoi avem durabilitate pentru toți, ultimul scenariu, un scenariu extrem în sens ideal, adică vrem să atingem deodată toate obiectivele, să avem și durabilitate, să rezolvăm și schimbările climatice și să avem și productivitate, hrănind astfel populația. Să obținem toate, toate obiectivele. Este, să zicem, cel mai optimist scenariu. Iată, Începem cu scenariul 1. Veți găsi anumite prezumții similare între scenarii, adică anumite acțiuni politice pot să fie cu impact uh, asupra fiecărui scenariu, generând schimbări. Noi nu analizăm, de exemplu, creșteri diferite ale populației sau uh, creșteri diferite ale venitului, sau alte elemente la nivel economic care ar putea influența scenariul. Deci, din acest punct de vedere, scenariile sunt egale, așa cum se explică și în studiu. Bun, și acum avem primul scenariu cu business as usual, facem ca până acum, cu efort limitat de a reduce și deșeurile alimentare și pierderile. Sistemul de producție nu se schimbă comparativ cu ce avem acum. Bine, se face un pic de inovare, dar fără presiune adevărată înspre dezvoltarea tehnologică, care să redea, de exemplu, o productivitate sporită. Ce fac consumatorii? Nu sunt prea doritori, nu prea, vreau, nu prea vor, mă scuzați, să plătească pentru produse mai bune ca mediu și pentru sănătate. Investițiile în cercetare și dezvoltare sunt insuficiente, iar politicile nu acoperă și chestiunile de securitate alimentară. Adică rămânem unde suntem și așa mergem mai departe. Ne uităm la opțiunile politice, adică ce ar trebui să se facă pentru a implementa acest scenariu în care facem business as usual. De exemplu, la capitolul securitate alimentară, se îmbunătățește potențialul de producție cu instrumentele care există în PAC, asigurând astfel un lanț alimentar bine funcțional, dar fără a se face schimbări sau fără a se cerceta lucruri inovatoare sau noi față de ce avem deja. Schimbările climatice cresc uh, stimulentele în baza PAC-ului în ceea ce privește eficiența resurselor și uh, tehnologiile agricole prietenoase cu mediul înconjurător, dar efortul este limitat. Deci și aici business as usual. Se continuă susținerea inițiativelor globale, exact ca până acum. Deci nu se schimbă nimic. Pentru fermieri, Politicile ar trebui să aibă în vedere venituri echitabile prin uh, ajutor direct, cuplat și decuplat iar prioritățile la nivel de inovare și tehnologie ar trebui să fie incluse și în acțiunile de investiție în dezvoltarea rurală, exact cum se întâmplă astăzi, iar fermierii ar trebui să fie susținuți prin infrastructură, ne gândim de exemplu la digitalizare, prin facilitarea creditelor, educarea tinerilor fermieri, în așa fel încât să se pună și problema populației uh, care îmbătrânește în sectorul uh, agricol. La capitolul siguranță alimentară se monitorizează mai degrabă faptul că uh, lucrurile ar trebui să fie la standarde, la standardele care există. Iar cu privire la consumatori, se fac investiții în ceea ce privește educarea acestora pentru a rezolva problema obezității, uh, malnutriției, pentru a se încuraja adoptarea unor stiluri de viață mai sănătoase și pentru um, a ajuta viitoarele generații. Deci se lucrează în principiu pe ce există deja. Dacă e să mergem pe calea acestei opțiuni, atunci, practic, în situația actuală, se va repeta um, și în viitor, dar trebuie în același timp să gestionăm și creșterea populației până la 10 miliarde de locuitori la nivel planetar și apoi și schimbările climatice care ne vor obliga să ne confruntăm cu evenimente întru totul extreme care vor pune în pericol disponibilitatea hranei. Deci acest scenariu de business as usual practic nu ne va permite să răspundem uh, provocărilor din 2050. Nu vom reuși să hrănim populația mondială și probabil ne va fi mai greu să hrănim până și populația la nivelul actual, și asta din cauza schimbărilor climatice și impactului acestora. Pentru că, deci, situația evoluează, iar ideea unei acestei uh, opțiuni de politică uh, ar presupune o degradare. Cel de-al doilea scenariu, producție în masă cu orice preț. Ei bine, în acest scenariu, Uh, cererea de hrană este gestionată. Mă rog, mm, obiectivul este să se producă cât mai mult cu putință, pentru că acesta mm, pentru că trebuie hrănită o populație cât mai mare. Ori asta și anume a răspunde nevoilor alimentare a 10 miliarde de locuitori, se va face pe spezele mediului. Va fi nevoie de mai multă apă, de mai mult teren, de mai mult mulți, eh, mai multe pesticide, îngrășăminte și așa mai departe. Deci, eh, acest eh, sistemul agroalimentar se va dezvolta fără niciun fel de preocupări legate de mediu la nivelul întreprinderilor, iar investițiile se vor, vor viza doar creșterea productivității. Deci niciun fel de investiții în cercetare și dezvoltare în domeniul mediului înconjurător, iar consumatorii, pe de altă parte, se vor concentra strict pe a se hrăni și asta fără să se preocupe în niciun fel de mediul înconjurător. Deci obiectivul, repet, este strict de a hrăni populația mondială. În ceea ce privește opțiunile de politică, evident, în privința securității alimentare, trebuie să se pună accentul în acest scenariu pe gestionarea crizei. Deci o sporire a producției agroalimentare va avea un impact asupra schimbărilor climatice. Schimbările climatice vor căpăta o amploare și mai mare, care la rândul lor vor afecta uh, producția alimentară lucru care va duce apoi la crize. Vorbim de fenomene um, meteorologice extreme care vor avea efect asupra producției uh, de alimente la nivel mondial. Deci, fără îndoială, pentru a garanta securitatea alimentară, deci că avem hrană când avem nevoie și unde avem nevoie și de calitatea necesară, atunci trebuie să punem accentul pe gestionarea crizelor. Deci trebuie să fim gata um, să răspundem acestor crize. Din punct de vedere al schimbărilor climatice, va fi vorba de o uh, scădere a priorităților în domeniul schimbărilor climatice. Pur și simplu pentru că prioritatea acum este doar de sporire a productivității. Pentru agricultori ar presupune un, uh, o sporire a sprijinului prin PAC Repet, este vorba de sporirea producției uh, fără niciun fel de grijă acordată altor elemente. S-ar putea să existe o schimbare de la uh, decuplate către cuplate. De la decuplate către cuplate și iarăși tocmai uh, vizându-se securitatea alimentară 100%. Apoi, mecanismele obligatorii în domeniul investițiilor. Pentru că, da, Uniunea Europeană va um, încuraja investițiile în tehnologie și inovare. În ceea ce privește securitatea alimentară, trebuie menținută monitorizarea și să ne asigurăm că sunt uh, respectate standardele în domeniul siguranței alimentelor și standardele de normele de calitate. În privința consumatorilor, obezitatea și nutriția vor fi mult mai vizate decât uh, conștientizarea problemelor de mediu. Deci consumatorii vor trebui să știe cum să-și schimbe modelele de consum pentru a se hrăni mai bine, din punct de vedere nutrițional, mai degrabă decât să se preocupe de mm, efectele asupra mediului. Acest scenariu al doilea presupune un risc, mm, cel mai mare risc al acestui scenariu este legat de ignorarea mm, problemelor de mediu. Deci toate chestiunile legate, toate problemele legate de sporirea productivității vor fi afectate în mod serios de schimbările climatice. Deci trebuie mm, sporită productivitatea, dar din cauza schimbărilor climatice, o parte dintre aceste eforturi pur și simplu nu vor fi încununate de succes. Și asta ar însemna, practic, o întoarcere la scenariul 1. Ajungem la scenariul 3, supraviețuitorii la nivel local. Sistemul de producție în acest scenariu se bazează pe producătorii locali. Aici vorbim despre regiuni uh, la nivel mondial, nu la nivel național. Deci Europa sau anumite părți ale Europei vis-a-vis -vis de Statele Unite sau alte regiuni, dar, repet, la nivel planetar mă rog, asta dacă nu mergem chiar până în pânzele albe de a urmări interesul național mai degrabă decât interesul regional. Se reduc emisiile de gaze cu efect de seră și asta la nivel regional. De... Deci dacă faci eforturi uriașe doar tu la nivel regional, iar ceilalți stau cu mâinile în sân, evident nu vei atinge niciun fel de obiectiv de, cantitatea de uh, terenuri utilizate va crește. Pentru că strategiile regionale vor viza o autonomie la nivel regional din punct de vedere al producției. Trebuie să devenim independenți pentru că acordurile comerciale vor uh, căpăta o mult mai mică importanță în acest scenariu. Deci, regiunile trebuie să poată produce suficientă hrană pentru a-și hrăni populația. Și, evident, poți să ai inovări la nivelul agriculturii urbane, spre exemplu, însă probabil va fi nevoie de ceva timp pentru a reuși să fie puse la punct. E vorba de protecția mediului, protecția consumatorilor, deci, consumatorii acum sunt mai degrabă orientați către dimensiunea locală, care e considerată drept mai bună și mai sănătoasă, iar politicile comerciale și acordurile comerciale sunt uh, cam trecute cu vederea. În privința opțiunilor la nivelul politicii, securitatea alimentară, din păcate, nu va fi tratată la nivel omogen. Deci, da, va constitui o prioritate la nivel regional, cu toate consecințele sale, dar nu și la nivel global. Ori asta poate aduce la crearea de situații foarte dificile, mai ales în, cadrul, în cazul unor crize în care unele regiuni probabil că nu vor vrea să sară în ajutorul uh, celor care au fost afectate de fenomene extreme. E clar că trebuie făcute investiții în uh, inovarea în domeniul tehnologiei pentru a sprijini acest proces al autonomiei. Schimbările climatice, precum spuneam, Practic, ar, acest scenariu ar uh, însemna pur și simplu că marile foruri internaționale în domeniul protecției mediului înconjurător și-ar cam înceta activitatea. Acum totul s-ar face la nivel regional. Uh, iar acum trebuie doar să se garanteze producția la nivel local. Deci toate acțiunile nu vor viza altceva decât a garanta producția uh, alimentară la nivel regional. În privința agricultorilor practic nu se întâmplă mare lucru, e business as usual, PAC rămâne cam la fel. În privința securității alimentare, situația rămâne la fel ca în trecut, deci se continuă monitorizarea normelor și standardelor, iar în privința consumatorilor avem uh, politici protecționiste. Deci clar trebuie apărată producția locală și consumatorii trebuie uh, încurajați cât mai mult să consume produse locale. Deci va fi sporită conștientizarea în uh, rândul consumatorilor, astfel încât aceștia să consume cu precădere produse locale. Securitatea alimentară și schimbările climatice reprezintă probleme globale care trebuie discutate la nivel global și care nu, nu respectă niciun fel de frontiere geografice, fără îndoială. Deci acest al treilea scenariu nu va fi eficient pentru că nu va rezolva nici problema schimbărilor climatice și nici cea a hrănirii populației și asta din cauza impactului negativ al schimbărilor climatice și al creșterii prețurilor. Ultimul scenariu acum, cel de-al patrulea. Toate acțiunile vor urmări sisteme de producție care să fie și inteligente și să sporească productivitatea, dar să fie și ecologice în aceeași măsură. Deci obiectivul principal de a, este de a transforma sistemele în așa fel încât să reducă consumul de resurse, impactul la adresa mediului și să sporească productivitatea. Vă închipuiți că nu e ușor. Presupune îmbunătățiri în practicile de producție alimentară, Consumatorii trebuie să capete niște obiceiuri alimentare mai sănătoase, deci trebuie să fie vizat acest element prin intermediul uh, politicilor, deci hrană mai nutritivă și mai sănătoasă. Iar investițiile în domeniul cercetării și dezvoltării trebuie sporite, iar politicile care ajută în acest sens vor fi și ele sprijinite. În domeniul securității alimentare ar trebui să fie stimulente în propunerea PAC pentru a spori sau maximiza producția agricolă la nivelul Uniunii Europene. Punerea în comun a cunoștințelor uh, în domeniul tehnologiei și digitalizării vor încuraja toate aceste aspecte. În ceea ce privește schimbările climatice, trebuie să continuăm sprijinirea acelor acțiuni la nivel global, dar și să punem în aplicare angajamentele pe care ni le-am luat în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar asta incluzând creșterea producției agricole. În ceea ce privește, ceea ce privește pe agricultori, o creștere și o îmbunătățire a cheltuielilor prin domeniul PAC, prin intermediul uh, sistemelor decuplate, uh, vizând cu precădere obiectivele legate de securitatea alimentară. Și acum, mă rog, cu un semn de întrebare, dar totuși dacă urmărim productivitatea, trebuie să găsim uh, tehnici uh, mai bune pentru a o spori. În ceea ce privește securitatea alimentară, o îmbunătățire a normelor și standardelor alimentare și o monitorizare a acestora, iar în ceea ce privește pe consumatori, o îmbunătățire a conștientizării acestora în ceea ce privește o alimentație mai sănătoasă. Acest scenariu, practic, este singurul care ne-ar putea fi de ajutor în a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice și de hrănirea populației la nivel mondial. În studiu veți găsi mai multe amănunte în privința sporirii producției pentru a hrăni în mod durabil populațiile, populația la cereale și la animale. La cereale, o creștere cu 39% este nevoie până în 2050, iar la creșterea animalelor, o creștere puțin sub 30%. La, uh, iar uh, în creșterea animalelor, uh, carnea de pasăre va fi va spori cel mai mult. Există o serie de tendințe și de provocări care au de-a face cu oamenii, cu tehnologia și cu natura. Apoi, forțe globale care vor orienta evoluțiile viitoare în domeniul uh, lanțului de alimentare, dar și acele provocări la nivel mondial. Deci, forțe ascendente și forțe care pun presiune în jos. Probabil că acest scenariu al patrulea, durabilitate pentru toți, este cel mai bun. Ar presupune acțiuni de protecție a mediului sporite, îmbunătățiri majore la nivelul producției de alimente prin intermediul tehnologiei și um, uh, tipare de consum mai sănătoase. Pentru a hrăni populația va trebui uh, sporită, spuneam mai devreme, producția cu 50%, producția alimentară, dar în scenariul al patrulea, 30% uh, sporirea producției ar fi uh, de ajuns. Mă scuzați că am uh, vorbit într-un ritm atât de susținut, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. Poate și colegul meu, Daniel, vrea să mi se alăture la prezidiu. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea acestui studiu. Au apărut câteva chestiuni, putem spune că ne-au fost lansate câteva provocări uh, în legătură cu felul în care a practicat politica agricolă comună până acum. Foarte mulți uh, colegi s-au înscris la cuvânt și de aceea vă rog dacă se poate să vă uh, limitați la un minut Începem cu o primă rundă de întrebări. Colega McGuinness are cuvântul. Thank you, Chair. Thank Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru prezentare. Să știți că v-am citit raportul. Într-un dispozitiv ați vorbit de prețuri reduse, dar pentru a stimula producția trebuie ca prețurile să crească. În scenariul 4 ați vorbit despre creșterea cheltuielilor în uh, PAC. Cum ar funcționa de fapt acest lucru? Ce fel de creșteri ar fi necesare? În ceea ce privește tehnologia, sunt puncte de vedere diferite. mai ales în ceea ce privește organismele modificate genetic. Uh, vicepreședintele Timmermans a vorbit despre mai multe terenuri agricole și forestiere în Europa în detrimentul, în detrimentul agriculturii. Dar ce facem? Pentru că sunt foarte multe semnale din partea decidenților politici care se cam bat cap în cap. Mulțumesc, coleg colega Vino. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Nu știu dacă pot să spun totul într-un minut. Știu că întotdeauna la studii este foarte greu, există o procedură standard și după aceea spuneți, de exemplu, uh, mediul înseamnă uh, protecția mediului și tot ceea ce înseamnă uh, protecția animalelor, calitatea solului, eroziune, totul pot uh, fi puse în același cont, dar trebuie să discutăm în amănunt pentru că trebuie să vedem care poate fi viitorul PAC. Uh, nu putem uh, să spunem că avem o pierdere într-o parte și în cealaltă parte avem evoluții tehnologice. Riscul cel mai mare este dacă nu facem agricultură în mod durabil, atunci nu vom mai exista pur și simplu. Deci, toate aceste standarde de care ne vorbeați până la punctul 4, durabilitatea pentru toți, după cum știm cu toții, nu sunt o soluție. Uh, uh, din punctul meu de vedere, eu aș dori să, al grupului meu, trebuie să spun că trebuie să facem ceva important pentru mediu. M-a iritat însă ceva, ați spus că în ceea ce privește agricultura regională avem nevoie de mai multe suprafațe. Uh, în studiul dumneavoastră nu spuneți nimic, de exemplu, despre agricultura uh, uh, eco-intensivă, de exemplu, permacultura și apoi rotația culturilor, silvicultura și așa mai departe, care ar putea să-și aducă contribuția pentru o producție care să fie nedurabilă, absurdă și total nesocială. Deci vă rog să vă gândiți la toate aceste aspecte și mă gândesc că dacă e mai bine să evaluăm acest aceste norme agricole și dacă să nu e nevoie despre o structură de mentalitate pentru a obține o adevărată durabilitate, pentru că acesta este obiectivul pe care ni-l dorim cu toții, uh, în pofida tuturor diferențelor de între partide. Mulțumesc, domnul Flanagan. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. În prezentare, la cel de-al doilea scenariu, producție de masă cu orice preț – Ați uh, spus și pe bună dreptate că mm, apucând-o pe această cale vom duce la crearea de crize. Dar ați lăsat și un semn de întrebare. Ați spus s-ar putea ajunge la extreme, la fenomene extreme. Nu s-ar putea. E sigur că exact asta se va întâmpla. Cu siguranță se va ajunge la evenimente extreme Cred că s-a strecurat o eroare. Nu există niciun fel de semn de întrebare în această privință, ci doar certitudini. În privința scenariului 3, supraviețuitorii locali, ați spus că acțiuni limitate întreprinse pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ar presupune acest scenariu. Nu ar fi un scenariu perfect, dar eu cred că ar exista totuși câteva avantaje al acestui scenariu vis-a-vis -vis de scenariul în care uh, am uh, preluat sute de mii de uh, tone de uh, carne de vită din Argentina și aducem aici și de la noi pui și trimitem în China și portocale din Spania pe care le trimitem în Statele Unite și așa mai departe. Tone și tone și tone. Nu cred că s-ar reduce într-adevăr emisiile de gaze cu efect de seră în acest scenariu. Da, ar fi un vis, ce minunat! Ce frumos ar fi să putem uh, obține toate aceste alimente și să mm, uh, reducem și emisiile de gaze cu efect de seră, dar sincer nu prea văd cum. Dacă ne-ați putea explica, ar fi bine. Apoi, eu cred că deja uh, producem suficient noi la nivelul regiunii Uniunii Uniunii Europene. Deci dacă Deci, probabil că nu am uh, crește utilizarea terenurilor aici la nivelul regional, pentru că nu am mai încercat să hrănim și alte părți ale populației. Vielen Dank, Kollege Merci, Monsieur le Président. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Bito. Stimată doamnă, vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru acest raport extrem de interesant. Eu aș reveni pe două elemente esențiale. Logica conform căreia în continuare se vor bate cap în cap chestiunile legate de biodiversitate și... Deutsch? Nu există interpretare în germană, pare să. Voi reiau așadar. Deci, această logică, care pe de-o parte pune posibilitatea de a produce mult și pe de altă parte de a spune că asta ar presupune schimbări climatice. Eu cred că mai există și o a treia cale, agroecologia, practici economice bine puse la punct, care vor duce la ocrotirea mediului înconjurător și chiar la pasivitate. Dumneavoastră n-ați vorbit decât despre reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Agricultura duce la ocuparea 60-70% din terenuri, dar de fapt agricultura ar putea duce la sequestrarea gazelor cu efect de seră și fără a pune în pericol productivitatea. Din punctul meu de vedere, această cale este prea trecută cu vederea în um, abordarea dumneavoastră. Apoi, modul în care ar putea fi însoțit un alt model. Evident, mie îmi convine cel mai mult scenariul al patrulea. Dumneavoastră limitați, din păcate, aceste posibilități de însoțire doar la PAC. Ori astăzi avem credite europene și credite naționale care intră în joc pentru a repara pagubele pe care le-a făcut sistemul productivist la adresa uh, Um, mediului înconjurător, la adresa sănătății publice. Ei bine, toate aceste intervenții ar putea fi remobilizate pentru a însoți agricultura. Deci ar putea ca agricultorii să fie încă și mai ajutați. Nu trebuie să ne limităm strict la PAC. Vă rog foarte mult să respectați timpul alocat pentru că trebuie să parcurgem și să încheiem uh, acest uh, subiect până la ora 11. Doamna Schreier Piric. Domnule președinte, o să încerc. Eu sunt din țările de jos, locuiesc acolo și deja acolo nu mai funcționează nimic. Suntem uh, la Ananghe, avem strategia de biodiversitate, am implementat-o așa cum a spus Bruxelles. Și tocmai ce ați vorbit despre situația plantelor. Dacă ai prea multe plantele, atunci ai de-a face cu dioxid de carbon. Uh, deci noi suntem cel de-al doilea exportator din lume uh, și uh, la categoria 4 noi am parcurs tot ce trebuie, dar să știți că este deja fără niciun efect în țările de jos, așa că aș vrea să faceți o investigație pentru această mare problemă care apare și în restul Europei. Ce se întâmplă cu legislația din Europa? Ce se întâmplă cu ea? Pentru că dacă dezvoltăm pe mai departe categoria 4, cu ce ne spuneți dumneavoastră acolo, este clar că se va întâmpla ceea ce ni s-a întâmplat nouă în toată Europa. Sunt lucruri bune în stuntul dumneavoastră, dar mi se pare că ele nu sunt implementabile în viața reală. Mi se pare că toate firmele sunt acum la ananghe. Vă dați seama ce se întâmplă acum în țările de jos la nivel de inovare? câte cunoașteri sunt acolo și fără niciun fel de rezultat, se întâmplă asta în Europa. Deci cum ne ajutați? Mulțumim foarte mult, doamna Sander. Merci, Monsieur le Président, merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate aceste elemente care ne arată că trebuie să găsim un echilibru între securitatea alimentară, nevoile alimentare tot mai mari și faptul că trebuie să ocrotim și resursele naturale. Eu uh, aș face mai degrabă un comentariu, e mai mult decât o întrebare. La acest al patrulea scenariu pe care ni l-ați prezentat, constatăm că se apropie destul de mult de ce a votat Parlamentul în, în mandatul anterior. Și mă întreb că, iată, în pofida tuturor criticilor emise, totuși noi, Parlamentul, mergem în direcția cea bună că e vorba de o politică agricolă cu adevărat comună, europeană, că e vorba de uh, stimulente prin uh, aceste uh, re, uh, sisteme ecologice pentru practici durabile pe care și dumneavoastră le evidențiați și pe care le-am și votat. Dar în orice caz, noi punem accentul pe investiții. Vă reamintesc că constatăm 30% uh, din al doilea pilon acestor investiții. Și după aceea toate măsurile uh, pentru a ne asigura că produsele care ajung pe teritoriul Uniunii Europene respectă normele noastre. Și deci, mă adresez uh, mai degrabă colegilor, spunându-le, iată, suntem pe făgașul cel bun și sper ca prin uh, activitatea noastră să continuăm uh, să ne menținem nivelul de ambiții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Catain. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, pentru această prezentare extrem de interesantă. Bineînțeles că obiectivul nostru trebuie să fie că trebuie să producem alimente care să fie de calitate. Calitatea este foarte importantă, să uh, aibă un gust bun, dar pe de altă parte să ținem cont și de echilibrele mondiale și de ce? pentru mine scenariul 4 este alternativa optică. Aș dori să mă refer acum la uh, perspectiva consumatorilor Eh, trebuie să ne asigurăm că consumatorii eh, se eh, comportă adecvat. Cum putem să influențăm? Trebuie să folosim posibilitățile la nivel local pentru a încuraja să se hrănească în mod sănătos și în mod bun, ținând cont și de protecția mediului. Și de aceea avem nevoie de acorduri comerciale puțin mai simple. Trebuie să obținem o situație mai echilibrată. În Europa, o parte din uh, cercetare vizează și domeniul uh, alimentar, dar s-a dublat finanțarea, dar dacă vrem să obținem cu adevărat specii noi de plante care să hrănească pe toată lumea, trebuie să investim și mai mult în uh, cercetare. Trebuie să ne asigurăm că aceste noi investiții duc însă la rezultate concrete. Pentru că, până la urmă, cel mai important, o, aspectul cel mai important este venitul producătorii nu țin cont de protecția mediului dacă nu au bani, de exemplu. Mulțumesc, doamna Aguilar. Mulțumesc. Mă bucur de faptul că ne-a fost prezentat acest uh, studiu care se numește uh, Uh, mega tendințe din sectorul agroalimentar. Trebuie să ținem cont de mai multe aspecte aici. Este vorba de protecția mediului, dar și normele sociale. În Uniunea Europeană avem mai multe modele paralele și cred că ar fi o greșeală să ne axăm doar pe partea ecologică și să uh, lăsăm deoparte alte măsuri care pot fi uh, uh, aplicate. De exemplu, mă gândesc la reducerea biro- birocrației. Uh, trebuie să acordăm prioritate biotehnologiilor și altor modalități pentru ca agricultura să fie mai uh, eficientă și să nu uităm uh, că fermierii trebuie să uh, producă hrană care să nu fie făcută cu orice preț pentru mediul înconjurător. În domeniul inovării, aș dori să vă reamintesc că Uniunea Europeană merge în direcția opusă altor concurenți, ceea ce reprezintă un adevărat handicap pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am fixat. Mulțumesc. Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu pentru studiu. Am notat câteva lucruri. A patra variantă, scenariul, durabilitate pentru toată lumea, e un adevărat de rai. Sună minunat, dar e, e greu de obținut. Prima întrebare. Unde ne aflăm noi cu politica agricolă comună? Bănuiesc că ne apropiem mai degrabă de varianta 3, Uh, spuneați de, uh, că acolo e vorba de strategii uh, de supraviețuire locale, dar aș dori să-mi răspundeți unde ne situăm. Apoi, a mai fost pus o întrebare în studiu. Ar trebui ca Uniunea Europeană să continue să exporte produse agricole. Următoarea întrebare, inovarea, sună foarte bine, așa cum a spus doamna McGuinness. În Uniunea Europeană, iată, se stinge lumină când vorbesc eu. ne bazăm pe uh, curentul produs prin uh, uh, panouri fotovoltaice. Aș dori să știu dacă investițiile europene stimulează inovarea și, în fine, ați spus că 30% din producția noastră e irosită. Ar trebui să ne gândim dacă nu e legislația de vină pentru că toate aceste produse nu ajung la consumator. Mulțumesc! Vedeți, ne aflăm de, cât mai aproape de scenariul 4 Uh, domnul sau doamna Rope. Domnul Rope. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu pentru acest uh, studiu, care mi s-a părut foarte interesant. Uh, întrebarea pe care trebuie să o ne punem este cum vom trăi peste 30 de ani. Viața va continua, cu siguranță. Mă bucur că încercăm să facem previziuni, să ne gândim la viitor, dar ideea mea este că agricultura noastră, europeană, este bine cunoscută la nivel mondial. Și în uh, scenariul actual uh, constatăm că avem de-a face totuși cu anumite probleme. Apoi trebuie să ne întrebăm cum va arăta agricultura pe viitor și de unde ar trebui să pornim schimbările. Toate ideile dumneavoastră reprezintă piste de reflexie foarte interesante. Ați vorbit despre sprijin pentru agricultură și a spus că poate ar fi bine să ne îndreptăm spre sprijin cuplat. Ați putea puțin să ne explicați uh, la ce vă gândeați? Vă gândeați la toate sectoarele agricole sau doar acele sectoare în care lipsește sau nu avem suficientă producție? Pentru că practic, uh, de la un exercițiu financiar la altul, noi uh, scădem uh, sprijinul. Dacă vrem însă să uh, dublăm producția, s-ar putea să ajungem la niciun fel de sprijin. Deci care ar fi uh, pistele dumneavoastră în ce privește sprijinul pentru producția agricolă? Mulțumesc, doamna Carvaieș. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ehm, eh, Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție studiul care mi s-a părut extrem de interesant și aș dori să uh, vă împărtășesc câteva reflexii. Am citit de altfel și studiul și m-am gândit la mai multe lucruri. S-a vorbit uh, foarte mult în studiu și în prezentarea lui despre sprijinirea uh, inovării tehnologice și despre creșterea productivității. Dar vorbiți și despre sporirea diversității culturilor, de exemplu, și de trecerea uh, treptată spre agricultura uh, organică avem de-a face oare cu o contradicție? Poate că nu, dar eu aș dori să înțeleg cum putem să rezolvăm această ecuație. Agricultura se bazează pe diversitate. Practic, aceasta este ideea la baza agriculturii biologice, dar multe producții se bazează și pe o producție om- omogenă. E posibil să reconciliem aceste două domenii? Mă opresc aici ca să economisesc timp. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Amaro. Mulțumesc. Și eu prefer uh, scenariul 4. Dar, într-adevăr, uh, se pare că există aici anumite, poate nu incompatibilități, dar anumite probleme. Și este foarte bine că avem o uh, această dezbatere tocmai pentru a ne pregăti mai bine pe viitor. Dar, oricum, ori ne îndreptăm spre o agricultură europeană orientată spre viitor, care să producă mai mult, cu, uh, în continuare, uh, alimente de calitate, uh, pentru că până la urmă cine va hotărâ? Ultimul cuvânt îl va avea de spus piața. Sigur, piața noastră europeană, dar și piața mondială. Și dacă ne gândim doar la partea de piață, riscul e să ucidem pur și simplu anumite zone din Europa unde se practică uh, agricultura. Dacă însă optăm pentru o agricultură mai productivă, mai inovatoare, mai competitivă, și cred că asta ar trebui să facem, nu ar trebui să uităm că există o agricultură mai puțin competitivă, dar la fel de importantă, și faptul că totuși îi menține pe oameni uh, la țară, ceea ce este un alt aspect important. Mulțumesc, aș dori să vă spun că uh, avem de-a face cu o problemă de curent, uh, se lucrează la ea, mai durează 10 minute, dar se pare că totuși ne mai putem zări în sală, domnul Hoitling. Uh, să sperăm că dacă vorbește domnul Iar, vine din nou lumina. În acest studiu nu au fost puse întrebări. De exemplu, a existat o Uh, un raport mondial care spunea că trebuie să susținem fermele mici. Uh, dumneavoastră nu v-ați referit la ele. Vorbiți, vorbiți foarte mult despre soluții tehnologice, dar într-adevăr în ultimii ani a apărut această idee că tehnologia va rezolva problema, dar uh, anumite soluții tehnologice nu duc neapărat la creșterea producției, ci la costuri suplimentare pentru agricultori. Uh, spuneți că trebuie să producem 20% uh, mai multe cereale și mai multă carne de pui. Dacă ne gândim că 62% uh, din cereale merg la creșterea animalelor, mă întreb dacă această agricultură este cu adevărat durabilă. Trebuie să ne punem întrebarea. Producem tot mai mult în conformitate cu scenariul 2. În, producem în masă, ceea ce pare să fie minunat, dar totul este orice numai nu durabil. 55% din uh, producția de, de din uh, populația uh, de la țară s-a mutat la oraș, deci avem de-a face cu probleme reale care ne fac să avem o altă formă de agricultură decât durabilă. Și avem o altă problemă, cea cu apa. Ați vorbit despre inovații tehnologice, dar de ce doar 1%, 1 din investiții merg doar în domeniul agriculturii uh, ecologice. Deci trebuie să ne punem întrebări cu adevărat cu privire la modul uh, actual de agricultură. Președintele, uh, nu a, s-a reaprins curentul când a vorbit domnul Hoisling, să vedem ce se întâmplă cu domnul Dorfman. Mulțumesc! Mie mi se, studiul mi s-a părut foarte interesant, vă mulțumesc pentru prezentare, dar mi-a lipsit ceva din el. Poziția consumatorului Uh, felul uh, în care uh, funcționează agricultura depinde foarte mult de comportamentul consumatorilor și m-am gândit la faptul că în prezent se încurajează anul 2 când vorbim despre consumatori. Să nu uităm că cerem foarte multe agricultorilor, presiunea pe umerilor, povara este imensă și uh, consumatorul se, se comportă în conformitate cu scenariul 2 acum. Aș dori să vă știu dacă considerați uh, că am greșit cu politica agricolă comună, ați făcut o comparație cu alte scenarii mondiale, mă gândeam, uh, de exemplu, la reforma pe care o discutăm, se vorbește despre hrană, securitate alimentare și așa mai departe. Uh, aceast, acest uh, concept este menționat doar o dată în propunere și apoi aș dori să ne mai spunem ceva des, ne spuneți ceva despre prioritățile propuse propuse. Mulțumesc, uh, domnul Christensen. Mulțumesc. Mulțumesc pentru faptul că ați uh, trecut în vedere provocările cu care ne confruntăm și îmi pare rău de faptul că 30% din hrană e irosită chiar înainte ca oamenii să o poată consuma. Și deci, iată, avem o provocare pe care trebuie să o rezolvăm împreună. Avem uh, de-a face și o creștere a populației mondiale până în 2050. E un prim aspect la care doream să mă refer. Eu cred că noile tehnologii ne vor ajuta să facem față noilor uh, provocări, atât în ceea ce privește uh, protecția mediului, dar și producția durabilă. Dar mă gândesc la noua tehnologie CRISPR, dar există și alte elemente de pe uh, urma cărora putem uh, uh, beneficia. Deci trebuie să, ca durabilitatea și noile tehnologii să meargă mână în mână. Mulțumesc, domnul Bogovici. Mulțumesc și eu. Aș dori... Nu se mă refer la scenarii, eu cred că o combinație a celor patru scenarii ar fi necesară, probabil, și anumite continente vor, o vor lua într-o direcție sau alta. Dar, în orice caz, în ceea ce privește digitalizarea în politica agricolă comună uh, și a lanțului agroalimentar, va fi un aspect foarte important. Eu nu cred că doar prin trasabilitate, de exemplu, sau prin inteligență artificială și toate aceste concepte moderne, ă, aceste tehnologii vor avea un ă, rol de jucat, ci și în alte domenii. Mă gândesc, de exemplu, la internetul cu ă, bandă largă, care va avea o influență foarte mare, mare dacă va ajunge la dacă vrem să menținem peisajul rural la țară, în prezent, deocamdată nu se face decât agricultură, dar noi uh, trebuie să menținem populația acolo. 70% vor trăi în orașe pe viitor. Dacă uh, uh, nu va avea loc uh, digitalizarea mediilor rurale, și fermierii țăranii vor părăsi satele noastre. Cred că această problemă este subminată. Dacă vrem să o rezolvăm, dacă vrem să-i ajutăm sau să-i salvăm pe mici agricultori, atunci avem nevoie de alte abordări. De exemplu, sharing economy Trebuie să consolidăm colectivele și să uh, înfăptuim uh, digitalizarea pentru ca oamenii să rămână în continuare la țară. Mulțumesc, domnul De Castro. Mulțumesc. Mulțumesc uh, și eu pentru acest studiu. Mulțumesc celor doi uh, oaspeți pentru aceste prezentări extrem de interesante. Aș dori să fac o observație și după aceea să adresez o întrebare. Este clar că în acest domeniu al schimbărilor climatice, agricultorii reprezintă o parte a problemei, dar poate că însă nu, nu s-a spus uh, suficient faptul că, și noi suntem conviști de acest lucru, uh, deci agricultorii nu sunt doar o problemă, ci trebuie să facă parte din soluția la această problemă. Ar trebui să ne gândim la politici de mediu care să includă pe agricultor, pentru că altfel e absurd. Ne dorim să se facă mai mult în acest domeniu și de aceea noi ne împotrivim renaționalizării politicii agricole comune. Un alt aspect. Aș dori să știu dacă discutăm acum scenariul 3 sau 4 în propunerea noastră. Mă tem că, din păcate, ne apropiem mai degrabă de scenariul 3. Să lăsăm uh, statele membre să decidă. Deci, iată, ne apropiem mai mult de 3 decât de 4, care, după punctul, din punctul nostru de vedere, e mai bun. Mulțumesc. Domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez și eu acest studiu ca fiind unul foarte important pentru a ne putea adapta politicile uh, pe termen mediu și pe termen lung, însă am aici o problemă foarte mare legată de ceea ce înseamnă risipa alimentară și n-am regăsit-o nicăieri în niciunul dintre cele patru scenarii. Ori eu cred că atâta vreme când ne confruntăm cu niște limitări majore în ceea ce înseamnă resursele uh, pe care le avem la, la dispoziție, creșterea populației, un obiectiv major pentru noi trebuie să fie reducerea risipei alimentare iar acest lucru sigur că trebuie mers mai departe cu ceea ce înseamnă în opinia mea dezvoltarea acestor lanțuri scurte de aprovizionare care permite pe de o parte să prevenim această risipă alimentară mai mult să oferim alimente cu o încărcătură de carbon redusă pentru că nu avem nevoie să transportăm aceste alimente mii de kilometri și și în același fel în același timp contribuim evident și la ceea ce înseamnă uh, protejarea mediului și aici sunt uh, în asentimentul colegilor domnul de castro parcă a spus fermierii trebuie să fie plătiți pentru efortul lor în ceea ce înseamnă protejarea mediului. O altă problemă legată de obezitate. Uh, mi se pare de asemenea o chestiune foarte gravă și aici, în opinia mea, ar trebui să ne intensificăm politicile în ceea ce înseamnă prevenirea obezității și, în același timp, să stimulăm acest consum de uh, alimente um, eco care să prevină până la urmă sau care să ofere posibilitatea să avem cetățeni care să fie sănătoși pe de o parte și pe de altă parte evident vom reduce consumul de medicamente în acest context. de aceea v aș întreba dacă ați evaluat această chestiune legată de reducerea risipei uh, de alimente în, în studiul dumneavoastră. Mulțumesc. Dank, Guerrero. Doamna Guerrero. Domnul Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. Am de făcut trei comentarii. În primul rând, vreau să mă refer la datele care vin din statele membre și care stau la baza studiului și impactul pe care acest studiu va avea asupra statelor membre. Și în al doilea rând, mă interesează faptul că există organisme care fac uh, rapoarte despre schimbările climatice și care prezintă o viziune mult mai alarmantă a situației. Deci aș vrea să vă întreb de unde aveți atâta încredere că nu ne aflăm într-o situație atât de groaznică precum o descriu acele documente, căci asta par să indice ele. De asemenea, să nu uităm că facem o risipă enormă de alimente. Ar trebui ca Uh, acest fenomen să fie combătut și ar trebui să devină o prioritate, pentru că dacă vrem să avem mai multă productivitate la hectar, mai mult consum, mi se pare că nu ne axăm tocmai pe ce este mai important în sectorul agroalimentar. Practic, nu facem decât să încurajăm deșeurile indirecte și acest lucru va însemna mai multă producție. Să nu uităm de faptul că există Uh, de câți litri de apă este nevoie pentru a produce un kilogram de carne sau un litru de lapte. Sunt niște lucruri care pur și simplu nu sunt durabile și mi se pare că tot modelul de producție din vest nu mai este durabil. Mulțumesc! Domnul sau doamna Tolere. So, sorry. Uh, merci, président, et merci pour uh, cette... Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest studiu extrem de interesant pe care mi-a făcut foarte mare plăcere să-l citesc. În ceea ce privește mizele legate de climă și creșterea populației, sunt mai multe elemente. Această nouă populație va trebui să locuiască undeva, deci în diferitele scenarii. Ce ați prevăzut ca să prevenim uh, pierderea terenurilor cu potențial agricol în detrimentul terenurilor uh, constructibile? Apoi, 2050 e încă departe, ori zi de zi PAC și uh, agricultorii sunt uh, arătați cu degetul, dar asta și pentru că toată lumea s-a transformat de pe zi pe alta în ziariști, dar cred că de fapt profesia de fermier, de agricultor nu prea mai e înțeleasă. Nu ar trebui să avem un nou tip de guvernanță care să aducă la o parte pe toți partenerii la aceste discuții pentru ca noi toți să uh, înțelegem că pentru a atinge obiectivele pentru 2050 trebuie acceptate mm, acțiunile încă de acum. Apoi, inovarea. Până unde suntem dispuși să mergem? În privința auxiliarilor de cultură, cred că toată lumea va fi de acord. Cu uh, micile uh, creaturi, uh, micile insecte care împiedică apariția anumitor uh, boli sau alți dăunători. Dar se poate închipui acest lucru la scară mare? Rusen. Domnul sau doamna Rusenen. Mulțumesc, domnule președinte. Roisen. Mulțumesc pentru întreaga prezentare. Aș vrea să menționez uh, și eu uh, deșeurile alimentare, risipa alimentară care se face aici. Și anume, s-a spus în prezentare, o treime din producție rezultă în uh, deșeuri alimentare. Se pierde pur și simplu. Și atunci, ce înțelegem din asta? Care este definiția risipei? Pentru că o treime, mie mi se pare totuși un procentaj foarte, foarte ridicat. Mă uit la producția agricolă. Evident, apar tot felul de producții, produse adiționale care se folosesc altfel, dar dacă descriem tot acest uh, element ca fiind deșeu alimentar, atunci e problematic. Deci se pune întrebarea ce înțelegem noi prin food waste, per definiție. Și a doua întrebare se referă la următorul aspect. Unde în lanțul alimentar apare cea mai mare pierdere de alimente, la nivel de consumator, la nivelul restaurantelor uh, sau uh, și prin alte locuri uh, din lanțul agroalimentar. Ne mai interesează foarte mult, trebuie să ne gândim un pic la acest aspect și să-l rezolvăm după cum știi mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Destero! Merci, président. Merci pour la présentation de... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru studiu. Domnul Sting, vorbea despre dispariția anumitor insecte și deci despre dispariția unei întregi părți ale biodiversității. Uh, se vorbește mai puțin despre dispariția agricultorilor, de fapt. În Europa avem ambiții la nivel agricol, dar totuși uh, doar la noi se înregistrează pierderi atât de mare în numărul agricultorilor. Sunt catastrofale aceste cifre. Deci, dincolo de cele patru scenarii, oare pot fi atinse obiectivele, dar continuând să pierdem atât de mulți agricultori? Pentru a ne atinge obiectivele și ambițiile noastre în domeniul de mediu, trebuie să um, revină venitul în, la nivelul exploatațiilor agricole. Ori, din păcate, PAC la ora actuală nu reușește să se ridice la acest nivel. Deci da, e nevoie de stabilitate la nivelul exploatațiilor agricole, dar trebuie ca PAC să se reformeze întru totul. Mulțumesc, domnule Breton. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru studiu. Am patru întrebări. Prima, Ați vorbit pentru 2050 de o sporire a veniturilor pe cap de locuitor la nivel mondial. Mă lasă cu gura căscată această afirmație, pentru că situația e foarte diferită de la un colț la altul al pământului. Cum puteți afirma așa ceva? A doua întrebare. Vă place mai mult scenariul 4, tratatul de liber schimb și mondializarea piețelor? Cam asta ar însemna, nu-i așa? Apoi, 3. Caricaturizați scenariul 3, spunând că o ar fi vorba de o reducere la nivel local. Dar acest scenariu are foarte multe virtuți. Um, circuitele scurte și apoi suveranitatea alimentară, conformă cu exigențele democratice. Apoi ați spus că nu ar mai exista forumuri internaționale în domeniul schimbării climatice în acest scenariu al treilea. De unde și până unde? Apoi, de fiecare dată spuneți că durabilitate și localii se bat cap în cap. De ce? Și apoi, vorbiți prea puțin despre agricultori. În scenariul 4, ce se întâmplă cu agricultura familială, vă rog, acest scenariu ideal? Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Mortler. Se pune întrebarea cum putem să hrănim mai mulți oameni durabil cu mai puține resurse. Și de aici apare o altă întrebare, dacă utilizăm pesticide și obținem astfel culturi mai proaste, e de bun simț această măsură? Ce rol joacă fermierii? Asta treia întrebare. Ce rol joacă fermierii pe viitor în acest context al multinaționalelor? Cine să mai facă pe viitor agricultură? Este o întrebare importantă și nu am primit un răspuns la ea. Iar în ceea ce privește rolul consumatorului comparativ cu fermierul, mi se pare că suntem într-o situație absolut pe dos, iar pe viitor avem nevoie de un echilibru și anume un comportament de hrănire, un comportament de consum, un comportament la nivel de deșeuri. 40% din uh, deșeuri vin uh, din gospodării, din uh, casele oamenilor în Germania, deci este foarte important ca acest subiect, resurse, nutriție, live economy, să um, reprezinte lucruri aprofundate mult mai bine în acest context. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Cocales. Thank you, Mr. President. And sorry, madam. Mulțumesc. Cer scuze pentru toate aceste întrebări. Dumneavoastră ați făcut doar un studiu, nu sunteți decident cu siguranță, dar iată, vă întreb și eu. Nu știu dacă e paradisiac cel de-al patrulea scenariu, dar în orice caz primele trei sunt iadul pe pământ, așa că poate elaborați un al cincilea scenariu care să fie mai tolerabil. Vreau să vă întreb dacă marea transformare alimentară, Great Food Transformation, de unde vine? Din raportul Lancet? Credeți că este raportul cel mai actualizat și că ar trebui să folosim și noi această terminologie? Și se vorbește mult despre hrană, fermieri, dar nici chiar despre pește și pescari. Așa că Mă interesează și proteinele oceanice. Cum intră în joc? Mulțumesc! Mulțumesc! Ultima întrebare din partea colegului David. Mulțumesc! Cred că ar trebui să ne întrebăm dacă am mers în direcția potrivită. Mă uit la Republica Cehă ca exemplu și trebuie să spun că în urmă cu 30 de ani eram autosuficienți, dincolo de a avea fructe tropicale, desigur, dar acum uh, autosuficiența noastră se situează doar la 38%. E corect că e așa? Numărul fermierilor s-a redus la doar un sfert din ce era. Satele sunt uh, uh, fără populație, sunt îmbătrânite Lanțurile alimentare sunt controlate de marile concerne internaționale care mizează pe cantitate și uh, calitate redusă. E corect, avem de patru ori uh, mai puține subvenții decât Belgia sau țările de jos și ni se spune că este politică agricolă comună. Tot mi se spune că e calea corectă, dar am dubii. Mulțumesc. Vielen Dank. Ähm, wir sind am Mulțumesc. Am parcurs lista vorbitorilor care aveau întrebări de adresat. Aș dori însă să mă adresez comisiei și să dau cuvântul domnului Paniotis, spune președintele, sper că a pronunțat numele corect. Deci, foarte pe scurt, o declarație din partea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a interveni în această dezbatere foarte interesantă. Mulți probabil ați observat că pe viitor ne vom axa foarte mult pe durabilitate de la fermă la consumator, from farm to folk, cum mi se spune. Deci uh, vreau să mă axez și eu pe câteva subiecte esențiale, lăsând la o parte scenariile. Scenariile sunt ceea ce sunt. Sunt un fel de a gândi de a ne gândi la ceea ce s-ar putea întâmpla. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu adevărat. În primul rând, se pare că din ce în ce mai mult sectorul agroalimentar este mânat uh, de cerere cereri care sunt foarte divergente. Sunt schimbări uh, semnificative la nivel de gust și preferințe și asta duce transformări în lumea, la transformări în lumea dezvoltată. Și se schimbă tipul de producție necesară, atât că e vorba de mai multă sau mai puțină carte, cât și de cum este ea obținută și produsă. Dar, în ceea ce privește mare parte din populație, în continuare prețul este foarte important. Contează mult. Un alt element care apare ca fiind o forță motrice divergentă în ceea ce privește uh, tiparele de consum se referă la lacuna dintre lumea dezvoltată și lumea în curs de dezvoltare. În toată lumea dezvoltată, consumul de carne în ultimii 15-25 ani a scăzut. În lumea în curs de dezvoltare este în creștere și sunt multe diferențe și în alte sectoare. Mă axez pe sectorul de carne de vită pentru că el uh, ține titlul ziarelor la ora actuală. Apoi sunt dez, evoluții importante în lanțul agroalimentar și prin prisma faptului că sunt inițiative de retaileri cu privire la hrană durabilă. Se va pune întrebarea dacă vom avea nevoie de mai mult. Da, vom avea nevoie clar de mult mai mult și doar prin prisma faptului că populația globală va crește Noi sperăm, desigur, că va crește și venitul per capita. Haideți însă să discutăm despre cele două forțe contradictorii în ceea ce privește furnizarea de uh, alimente. În primul rând, sunt forțele care sporesc uh, costul de producție, aici fiind uh, schimbările climatice pe locul 1, pentru că ele impun niște schimbări în toate părțile lumii. E vorba de schimbări la nivelul felului în care fermierii obțin producția. Apoi, sunt uh, alte elemente relevante în ceea ce privește standardele. De exemplu, la nivel european ne interesează standardele de mediu, de siguranță și alte feluri. Și apoi sunt uh, presiuni uh, importante din sectorul energetic, din sectorul utilizării terenurilor și asta diferă la un stat la altul și în ceea ce privește furajele. Un alt element foarte important care dictează costul. Totodată, sunt mulți factori semnificativi care ne ajută să reducem costul de producție. E vorba de Farming 4.0, Farming 4.0, uh, o nouă etapă în uh, politica agricolă. În paranteză fiind spus, vreau să spun că interacțiunea între cerere și ofertă nu se întâmplă doar la nivel regional, ea se întâmplă și la nivel global. Și aduce multe incertitudini, nu doar cu privire la volatilitate. Fermierii sunt obișnuiți cu asta. Sunt mereu incidente de volatilitate crescută, dar și în ceea ce privește nivelul prețului. Deci, ce prețuri vor fi uh, cele la care vor trebui să răspunde fermierii pe viitor. Și vreau să vă ofer un răspuns cu privire la Farming 4.0. Este adesea un program care sperie, un termen care sperie. Vine cu mari transformări la nivel uh, agroalimentar. Când am făcut uh, schimbările trecute, n-am spus Farming 3.0, ci am spus Revoluția Verde, pentru că am vrut să rezolvăm problemele economice, intervin la nivel de productivitate, problemele sociale intervin la nivel de preț, ca prețul să fie accesibil și apoi să protejăm mediul înconjurător. Probabil că a trebuit să treacă o generație ca să ne dăm seama de ce e nevoie de toate aceste lucruri, dar am ajuns aici. Ce face noua etapă, Farming 4.0? se axează pe potențialul de a spori totodată și eficiența economică cu o mare productivitate și și eficiența de mediu cu o un, utilizare mult mai țintită a ceea ce avem. Dar se fac și presiuni la nivel social. Avem uh, transformări la nivel de cunoaștere, transformările demografice, toate acestea sunt importante, după cum sunt importante și oportunitățile create. Aceste tehnologii uh, sunt uh, foarte importante, pot fi neutre la nivel de dimensiune, dar nu neutre din ceea ce prește cunoașterea necesară pentru a le aplica. Și vreau să vă spun că multe din cele ce vom face depind de numerele pe care ne orientăm. De exemplu, ce se întâmplă cu uh, deșeurile alimentare, cantitatea acest, a acestora. Uh, contează foarte mult. Deci, înainte de a fixa niște obiective foarte clare despre ce trebuie să facem, trebuie să fim foarte clari despre mm, punctul de plecare. De unde pornim? De la ce ne pornim măsurătorile și cu siguranță vor mai fi alte oportunități de a discuta pe acest subiect. Vă mulțumesc! Ja, Dank an... Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru intervenție. Iată, doamnă Pesce, aveți uh, acum o sarcină foarte grea. 25 de întrebări v-au fost adresate, dar aveți mai puțin de 10 minute la dispoziție pentru răspuns. S-au abordat toate uh, domeniile nu-mi rămâne decât să vă dau cuvântul. So, mission impossible. Da, misiune imposibilă, cu alte cuvinte. Bun, prima observație pe care aș avea-o este că numărul ridicat de uh, comentarii și întrebări arată foarte clar că studiul care se bazează pe niște scenarii extreme da? și care sunt foarte contrastante, deci e clar că acest raport duce la dezbateri. Deci noi am ales patru scenarii care reprezintă extreme, dacă vreți. Poate cine știe, calea cea mai bună este undeva la mijloc, dar noi am făcut expre uh, pentru a scoate în evidență niște scenarii extreme. Repet, o parte dintre observațiile și întrebările dumneavoastră au mai degrabă de a face cu deciziile de natură politică. Ori uh, nu cred că noi uh, vă putem răspunde la aceste întrebări, suntem doar niște consultați independenți. Voi încerca să regrupez o serie dintre, o parte dintre subiecte. Sper că mi-am notat bine toate întrebările și să nu uit vreuna. O observație avea de-a face cu uh, risipa alimentară și deșeurile alimentare și că s-ar părea că risipa nu prea este vizată în raportul nostru. Uh, din păcate nu am avut decât 20 de minute la dispoziție, deci 10-12 diapozitive, așa că nu am putut să vorbesc prea mult. Dar se vorbește în scenariu despre economia circulară, cu precădere în scenariul 4, dar nu doar acolo. Oricum, suntem cu toții de acord, risipa alimentară reprezintă un element uriaș. Cifrele risipii alimentare sunt foarte mari. Deci pentru a re... iar rezolvarea acestui element ar duce la o îmbunătățire considerabilă a situației în general. Acum, unde are loc în principal risipa alimentară? Ei bine, de-a lungul întregului ă, lanț alimentar. nu ni se... Noi nu considerăm ceea ce nu intră în transformare alimentară. E vorba de alimente care se degradează în decursul transportului, asta e o cotă parte, hrană cumpărată la supermarket, probabil uh, uh, vi s-a întâmplat să vă expire produse în frigider. Ei bine, aceste alimente sunt aruncate Asta înseamnă și o poastă, proastă planificare nu doar la nivelul gospodăriei, dar și la nivelul supermarketului. O parte din alimente sunt distruse pentru a controla prețurile și asta din cauza ofertei în exces pe piață care duce la o scădere a prețurilor. Deci sunt multe motive care duc la risipa alimentară și la aruncarea de hrană. E clar că marja de îmbunătățire este foarte mare aici. Este de altfel unul dintre elementele de bază din raport. Îmi pare rău, într-adevăr, nu am spus în prezentare. Repet, a trebuit să facem un efort foarte mare de sintetizare. Vrei să vorbești tu despre inovare? Daniel? Da, mulțumesc, Monica. Da, multe întrebări au avut de-a face cu inovarea și ce fel de inovare ar trebui pusă la punct în Uniunea Europeană și încurajată. Pentru... E clar că se fac eforturi foarte mari pentru a include și alte tipuri de agricultură, cum ar fi cea biologică. Oricum, este, sunt foarte clare schimbările Schimbări care de altfel sunt așteptate de către toată lumea, fie că e vorba de cei din lanțul alimentar sau de către consumatori, cu precădere de către consumatori de altfel. Dar, din păcate, ritmul acestor schimbări, ritmul progresului este mult prea lent. Și asta ne duce la un element cheie, și anume inovarea. Inovarea poate fi tehnică, dar poate fi și socială și trebuie să fie și socială. În ultimul an am putut observa că, de acum, consumatorii își îndreaptă foarte, foarte mult atenția asupra, asupra inovării. Lucru nou. Înainte, cercetătorii și cei implicați în producție uh, erau interesați de inovare, dar consumatorii nu. Situația s-a schimbat. A început cu toată discuția pe organismele modificate genetic, acum pe pesticide și produse chimice și pe produse biologice. Deci, trebuie ca aceste inovări să fie acceptate la nivel larg, în lanțul de producție, dar și în rândul consumatorilor. Este foarte important acest lucru. Deci consumatorilor trebuie să li se explice foarte clar de ce au apărut aceste inovări și de ce sunt puse în aplicare. Nu putem fi siguri că consumatorii chiar vor înțelege toate mizele când vorbim de toate aceste elemente, dar ei trebuie informați. Mesajele acum sunt uh, răspândite în rândul consumatorilor pentru a ne asigura că aceștia dispun de toate informațiile și de informațiile corecte pe baza cărora să poată lua o hotărâre corectă. E un, repet, un element foarte important. și care deocamdată lipsește în ceea ce privește diseminarea informației. În fine, în privința relațiilor sociale aș mai adăuga ceva, și anume poziționarea agricultorilor în lanțul uh, de aprovizionare. Am avut discuții și, într-adevăr, reiese că în lanțul de aprovizionare aproape că agricultorii nici nu mai contează acum. Deci, într-adevăr, ar trebui ca aceștia să fie repoziționați în centrul lanțului de aprovizionare. Voi da câteva răspunsuri rapide la niște întrebări foarte precise sursa de sporire a veniturilor. E vorba de Faustat. În raport aveți toate amănuntele, să știți. Veniturile, regiunile cu venituri ridicate vor scădea. Mă rog, veniturile vor scădea în aceste regiuni, veniturile pe cap de locuitor. În țările în curs de dezvoltare și regiunile în curs de dezvoltare, aceste venituri vor crește mai mult încercăm să folosim aceste, aceleași surse pentru PIB, populație și producție în ceea ce privește cifrele, tocmai pentru a mm, evita neînțelegere. Dar, repet, în studiu găsiți exact sursa. În ceea ce privește ajutoarele cuplate, ne vom, vom viza anumite produse. Deci sprijinirea anumitor produse care au nevoie de mai mult sprijin la nivel european. Apoi, de la mai multe persoane a tot revenit uh, chestiunea micilor uh, fermieri și ab al abandonării acestora. Studiul îi viza, vizează această problemă, o problemă importantă, pentru că îmbătrânirea în rândul acestei populații, faptul că tinerii se orientează către alte meserii, toate acestea sunt problematice. Apoi și faptul că mm, până în 2050 70% din populație va locui în mediul urban, de asemenea, reprezintă o foarte mare problemă. Când e să vezi care sunt opțiunile în materie de politici, și nu vorbesc doar despre scenariul 4, ci de mai toate scenariile, aceasta este o problemă. În niciun caz nu vom reuși să hrănim populația mondială, în niciunul dintre scenarii, dacă nu avem producători. Deci trebuie sprijiniți tinerii fermieri, trebuie încurajați să nu părăsească satele, dar e vorba și despre uh, infrastructură. Se tot vorbește despre internetul 5G, dar din păcate nu se vorbește suficient de mult despre lacuna digitală, uh, fractura digitală între zonele urbane și cele rurale. Și operatorii nu garantează acoperirea în materie de internet. Da, e o chestiune politică. Și este o problemă care într-adevăr duce la abandonarea zonelor uh, rurale. Tot vorbim despre digitalizare, despre economie partajată și așa mai departe, dar toate acestea nu se pot face decât într-o lume digitală. Dacă ești în afara lumii digitale, pur și simplu ești lăsat de izbeliște. Deci vorbim despre sprijinirea micilor fermieri, despre problema îmbătrânirii demografice în cadrul acestor categorii de populație și asta indiferent de care dintre scenarii ar fi luat în calcul. Apoi, în privința agriculturii biologice, care nu ar fi suficient vizate în raport. Nu, în raport vorbim despre această agricultură care reprezintă o tendință majoră. Și e clar că aceasta vizează mai degrabă garantarea, um, mă rog, acoperirea problemelor puse de, schimbărilor, de schimbările climatice. Mm, însă, uh, elementul negativ este faptul că există o incompatibilitate parțială între produsele bio, din punct de vedere al prețurilor, cu acea parte a populației care pur și simplu nu prea își permite să-și cumpere de mâncare. Um, repet, e vorba despre a hrăni planeta. Nu vorbesc neapărat despre a îi hrăni pe cei din alte regiuni ale lumii, ci despre hrănirea celor din Europa aflați la Ananghia, care nu au suficienți bani pentru a se hrăni sănătos. S-a vorbit și despre obezitate. Da, Tre- componenta bio este importantă, dar, repet, ideea este de a hrăni întreaga populație. Ori agricultura bio, cel puțin la nivelul actual sau mica agricultură, la ora actuală, nu va putea hrăni populația întreagă. Deci tehnologia și inovările vor putea, în schimb, să ajute și să facă ca agricultura bio și agricultura la scară redusă să capete o pondere mai mare în tot. Dar e drept că s-ar putea să mm, fim uh, martorii unei fel, unui, uh, unei canibalizări a marii industrii. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, a fost uh, foarte greu să răspundeți la atâtea întrebări în 10 minute, dar doream să continuăm la timp și să respectăm ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui studiu. Sunt sigur că ne va ajuta în viitoarele luni, când vom discuta reforma PAC, acest studiu ne va ajuta. Acum aș dori să suspend ședința publică. La 14.30 ne întâlnim din nou. Aveți uh, o pauză scurtă acum, spune președintele mai red. Doream doar la chestiuni directe Eh, chestiuni diverse. Există în, eh, un articol în eh, The New York Times, un articol despre politica agricolă comună și rog pe colegi să-l citească și să reacționeze pentru că dacă informațiile furnizate în acest articol sunt corecte, atunci nu putem continua să apărăm pacul. Ja, vielen Dank für... Mulțumim pentru această propunere da, într-adevăr, uh, trebuie să citim acest articol. Ne întâlnim la 14.30 uh, în plen și în câteva minute cu coordonatorii care nu va, o ședință care nu este publică ca de obicei. Mulțumim frumos! Vă așteptăm mâine la cocktail!